doesn't matter. because if I speak and they enter, then somebody has to make I them sit it, down. Okay. Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Stimați colegi, aș vrea să începem întâlnirea și să vă anunț hotările care au fost luate la nivelul coordonatorilor. Am avut astăzi dimineață întâlnirea. Înainte de toate doresc să vă informez că dezbaterea privind avizul AFCO privind TTIP-ul eh, rap Portorul este Estelan González Pons și a fost amânat uh, discuția pentru întâlnirea următoare. Am avut un schimb de vedere pe 26 februarie și după aceea va avea, vom avea un termen până pe 2 martie pentru amendamente și pe 17 martie avem votul în AFCO. Deci aș dori să vă îndemn pe dumneavoastră toți care doresc să contribuie cu amendamente să luați legătura în această perioadă cu raportorul sau uh, puteți să pregătiți amendamentele uh, chiar și în timpul întâlnirii, pentru că timpul este foarte scurt. Și uh, avem acum interpretare și în letonă. Și aș dori să vă mai spun că în ce privește misiunea pentru Riga, coordonatorii au căzut de acord să avem această întâlnire între 18 și 20 martie și am fost de acord ca principiu să uh, atribuim uh, participarea în misiune uh, pe baza principiului DONT. Pentru că acesta este principiul pe care îl folosim pentru misiunile noastre și grupurile politice vor putea să se gândească dacă doresc să facă schimburi pentru diversele deplasări cu alte grupuri, asta rămâne la decizia grupurilor politice. Aș vrea să vă informez că grupurile politice au fost invitate să anunțe secretariatului pe numele participanților pentru misiunea Riga până la finele acestei săptămâni, deci să luați legătura cu coordonatorii. Aveți la dispoziție șase uh, locuri plus cel pentru președintele delegației și am propus și să avem o întâlnire în uh, întâlnirea interparlamentară cu parlamentele naționale, fie în octombrie sau noiembrie. Urmează să mai decidem data și am rugat grupurile politice să facă propuneri pentru această reuniune cât mai repede cu putință, dar nu înainte de uh, sesiunea uh, din februarie, deci în următoarele două săptămâni. Și a existat și solicitarea unei interpretări a regulilor de procedură în ce privește analizarea uh, candidaților Uh, pentru Comisie în ce privește declarațiile de interese și am spus că această solicitare ar trebui să fie transmisă grupului de lucru pe care AFCO a stabilit-o pentru revizuirea regulilor de procedură și așteptăm punctul de vedere al acestui grup de lucru. Deci, acestea fiind spuse, doresc să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și președinta Consiliului este prezentă, este doamna Zanda Calnina Lukashevicea, secretară parlamentară la Ministerul Leton al Afacerilor Externe și ne va prezenta proiectul președinției letone din perspectiva competențelor AFCO. Pentru noi este o plăcere să vă avem în mijlocul nostru, doamna ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, stimați membri ai Comisiei. Pentru mine este o plăcere să fiu aici, să vă prezint prioritățile președinției noastre și să discutăm în detaliu subiectele cele mai importante care țin de competența Comisiei AFCO. Înainte de a vă prezenta prioritățile noastre, dați-mi voie să adresez mulțumiri președinției italiene și Parlamentului European pentru că au uh, făcut posibilă o tranziție instituțională uh, foarte lină. Și uh, noi dorim, de fapt, să folosim ocazia pentru a convinge cetățenii europeni că putem să le prezentăm rezultate, inclusiv în ce privește securitatea socială și modul în care vom rezolva provocările mari europene, răspunsurile Uniunii Europene. Tratatele furnizează Uniunii Europene numeroase posibilități de a acționa în acest sens, dar depinde de noi să decidem cum acționăm și să ne protejăm interesele și interesele altora. Pe 7 ianuarie a avut loc un atac brutal în Franța și gândurile noastre se îndreaptă spre cetățenii francezi și în special spre familiile care deplâng victime în, din rândurile lor. Dar răspunsul european față de uh, Uh, libertatea de expresie și libertatea mass media ne-a uh, strâns rândurile și am demonstrat solidaritate în numele democrației. Noi concentrăm activitatea noastră pe uh, competitivitate, pe Europa digitală, pe o Europa angajată în a-și îndeplini obiectivele. Iar comisia dumneavoastră a analizează aspectele de legitimitate uh, și uh, relația dintre Uniunea Europeană și cetățeni uh, bazată pe drepturile democratice, de asemenea pe modul în care putem garanta o cooperare eficientă între cele trei instituții, Consiliul European, Comisia și Parlamentul. În ce privește legitimitatea, doresc să mă refer la inițiativa European Citizenship, și noi considerăm că această uh, inițiativă este deosebit de valoroasă, nu doar pentru că creează un spațiu public uh, pentru uh, dialogul transfrontalier, ci oferă și cetățeanului posibilitatea să influențeze agenda europeană. Acesta este un proces nou și se află o serie de provocări în fața noastră. Așteptăm raportul de implementare al Comisiei, care urmează să fie dat publicității în aprilie. De asemenea, suntem conștienți de importanța principiului transparenței, care trebuie să fie aplicat cu consecvență, trebuie să demonstreze deschidere față de cetățeni și să implice în luarea deciziilor, pentru că uh, transparența în procesul uh, de decizie uh, s-ar baza și pe legi, legitimitatea acțiunilor noastre. În ce privește drepturile omului? Știți uh, și dumneavoastră, Curtea de Justiție a căzut de acord că în ce privește Convenția Drepturile Uh, omului există uh, anumite decizii care au fost luate care nu sunt compatibile cu prevederile acestei convenții. De aceea trebuie să uh, continuăm dezbaterea pentru a găsi o soluție. Știți că cetățenii europeni sunt interesați de uh, rezultatele pe care le obținem și nu de negocierile uh, Uh, care au loc între instituții. Deci noi uh, dorim să colaborăm strâns cu Parlamentul și Comisia pentru a îmbunătăți colaborarea interinstituțională uh, pentru a continua în felul acesta rezultatele încurajatoare pe care președinția italiană le-a obținut. Uniunea trebuie să garanteze principiile subsidiarității și proporționalității care sunt importante și pentru parlamentele naționale. Și noi credem că acest lucru se poate obține printr-o cooperare mai strânsă și par, cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană. În acest sens, sunt încrezătoare că printr-o colaborare strânsă și vom putea crea un consens larg pentru a încuraja încrederea cetățenilor. Din acest punct de vedere, suntem recunoscători Parlamentului European pentru angajamentul său și disponibilitatea de a facilita colaborarea strânsă între cele trei instituții pentru că putea găsi uh, soluții de atingere a obiectivelor noastre comune. Deci trebuie să încercăm să îmbunătățim eficiența în luarea deciziilor iar ținând seama de resursele Parlamentului pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale, contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru realizarea acestei agende. Primul vicepreședinte Timmermans și-a exprimat uh, intenția să facă o propunere privind un acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare și sperăm să uh, primim uh, cât de curând. De asemenea, aș vrea să menționez aspectele care țin de statul de drept. Uniunea Europeană susține ideea uh, respectării statului de drept, dar în relațiile externe este esențial ca și noi să respectăm în interiorul Uniunii Europene aceste principii, ceea ce este fundamental pentru apărarea valorilor fundamentale. Sunt conștientă că nu am atins toate subiectele, dar uh, voi aștepta observațiile și întrebările dumneavoastră în legătură cu subiectele pe care le-am menționat sau pe alte subiecte și în încheiere aș vrea să spun că aștept cu plăcere colaborarea cu dumneavoastră în următoarele șase luni și după aceea. Mulțumesc, doamnă ministru George Shepflin. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă ministru. Îmi face plăcere să uh, fiți aici și vă transmit aceste salutări în numele PPE și în nume propriu. Cred că ați schițat uh, o imagine destul de clară a diferitelor uh, chestiuni pe care dumneavoastră le considerați relevante și cred că pot spune, cel puțin din experiența președinției uh, maghiare, că întotdeauna vor apărea evenimente neprevăzute pe agenda. Dar nu cred că asta ar trebui să vă afecteze încă de pe acum. Aș vrea să vă întreb doar dacă sunteți pregătiți pentru evenimentele neprevăzute. Pe bună dreptate, Ați vorbit despre atacul din 7 ianuarie, care a fost un șoc profund, unul dintre cele mai uh, mari șocuri pe care le-a suferit Uniunea Europeană, din motive de solidaritate și așa mai departe. A fost o provocare profundă în ceea ce privește echilibrul între libertate și securitate. Și ați vorbit și despre transparență mi se pare că există o intenție Uh, în ceea ce privește securitatea pe de o parte și libertatea pe de altă parte. Cum poate fi rezolvată această situație? Ce abordări am putea adopta pentru a ne asigura că ambele interese de securitate și de transparență sunt luate în considerare? Mă interesează să aflu răspunsul. Ați putea de asemenea să vorbiți și despre politica comună de securitate și despre Rusia, evident. Cum vedeți evoluțiile în această situație? Nu mă gândesc neapărat la comunitatea rusofonă pe care o aveți în Letonia. Dacă puteți să vorbiți și despre asta, de ce nu? mai ales ce proporție din rusofoni au cetățenie. Poate că doriți să spuneți ceva și în acest sens. Ați vorbit despre inițiativa cetățenilor ca un instrument valoros. În calitate de raportor sunt foarte interesat de acest subiect. Care este gândirea dumneavoastră în acest sens? Evident, vreau să văd în cele din urmă o transformare a acestei uh, inițiative, astfel încât să servească scopului pentru care a fost concepută acum ceva vreme având uh, o genealogie destul de îndelungată. Putem fi cu toții de acord că această inițiativă nu funcționează foarte bine. Este un uh, domeniu destul de dificil, dar există și uh, aspecte care pot fi îmbunătățite și aș aprecia comentariile dumneavoastră pe acest subiect. Aș vrea să știu de asemenea care este opinia dumneavoastră despre migrație, pentru că este o problemă acută în interiorul Uniunii Europene. În acest caz poate că n-ar trebui să vorbim neapărat despre migrație, ci de fluxuri de mm, uh, mână de lucru sau libera circulație a forței de muncă. Știu că există foarte mulți uh, cetățeni letoni în insulele britanice. Uh, și există forțe politice în uh, Regatul Unit care nu sunt tocmai uh, fericite uh, de acest lucru. Și bine, oricum Letonia nu este mm, chiar pe un loc fruntaș în ceea ce privește țintele noastre. Dar aș fi vrut să știu care este părerea dumneavoastră și, bineînțeles, legat și de problema uh, din Ucraina. Ați vorbit și despre importanța statului de drept. Sandro Gozi din partea uh, guvernului italian ne spunea de dimineață că există discuții în Consiliu și evident ați fost implicat în pregătirea acestor discuții. Cum veți proceda mai exact? We may be asked now, Mercedes Bres. Doamna Bres, și apoi uh, va interveni doamna ministru. Eh, grazie, președinte. Signora ministru, se vuole met... Mulțumesc, doamnă președintă. Doamne ministru, nu știu dacă înțelegeți italiana, poate vreți să opuneți căștile. Mulțumesc și bine ați venit și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră întregului guvern și Letoniei pe ansamblu, având în vedere că președinția aceasta este asigurată într-un moment uh, important, dat fiind că începe activitatea legislativă a Parlamentului European și Europa, așa cum ne-am spus și dumneavoastră, traversează un moment dificil în care ne confruntăm cu agresiuni fizice la adresa cetățenilor europeni și nu numai amenințări politice la adresa întregii Europe. De aceea și eu, înainte de orice, aș vrea să vă întreb dacă pentru a asigura continuitatea președinției italiene, dacă nu vă gândiți să abordați chestiunea aceasta a apărării și a securității europene dintr-o perspectivă a unei cooperări consolidate și poate și de evoluție instituțională. Asta în primul rând. În al doilea rând, grupul nostru socialist este în mare măsură de acord cu dumneavoastră cu privire la necesitatea de a analiza inițiativa cetățenească europeană se vorbește chiar despre un aviz în curs de derulare. Este o idee în care credem foarte mult, însă în forma actuală există o serie de bariere în calea acestei inițiative și de aceea credem noi că trebuie să fie regândită și modificată astfel încât cetățenii să poată utiliza mai ușor acest instrument. Și aș vrea să știu dacă v-ați gândit cumva la niște sugestii pentru ca instituțiile să lucreze în acest sens. Pentru că sunt mulți care doresc acest lucru, dar se confruntă cu probleme legate de dificultățile practice ce țin de colectarea de semnături și prezentarea inițiativelor. Un al treilea punct, la care v-ați referit deja, dar aș vrea niște detalii, ar fi cum vă gândiți ca președinția și Consiliul European și Consiliul în general să vă ocupați de această chestiune care se regăsește în tratat, dar care a fost subiectul multor observații din partea Curții de Justiție. observații care n-au fost puține la număr. Ce gen de inițiativă vreți să aveți împreună cu celelalte instituții pentru a răspunde și pentru a încerca să duceți mai departe ratificarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Și, de asemenea, În scurt timp ne vom întâlni cu prim-vicepreședintele Comisiei pentru a discuta, printre altele, și de acorduri interinstituțional și am vrea să ne spuneți câteva detalii suplimentare cu privire la acest acord și cu privire la direcția în care vreți să evoluați aici. Mulțumesc! bardzo. Też chciałbym złożyć Mulțumesc foarte mult. Aș dori să o felicit pe doamna ministru pentru intervenția sa foarte succintă și aș dori să-l felicit și pe premierul leton pentru discursul său de la Strasburg, discurs care a fost foarte concis, dar în același timp plin de uh, informații foarte valoroase, cu un accent european foarte puternic. Și asta datorită poziționării geografice ale Doniei, istoriei sale dramatice și faptului că uh, acum poate participa în comunitatea europeană. Aș vrea să pun o întrebare specifică cu privire la inițiativa europeană pentru cetățeni. criza uh, nu înseamnă că cetățenii nu doresc să își exercite dreptul democratic. Adresea ne plângem de rata redusă de participare la vot în alegerile europene și de fiecare dată ne gândim cum să îmbunătățim situația. Cetățenii însă doresc să se folosească de acest drept. Campania One of Us a întrunit sprijinul a 1,7 milioane de cetățeni din numeroase țări europene. Criza constă însă din faptul că Comisia Europeană adoptă o linie foarte dogmatică. Comisarul uh, Timmermans uh, spune că aceasta este o abordare uh, avocățească și poate că cetățenii nu sunt interesați de acest instrument pentru că nu îl cunosc foarte bine. Ei sprijină acest instrument și îl folosesc, dar este blocat la nivelul Comisiei Europene. De unde și întrebarea mea pentru doamna ministru. Care este abordarea președinției letone uh, cu privire la acest subiect. La ce putem să ne așteptăm din partea dumneavoastră? Putem să contăm pe dumneavoastră să deblocați această inițiativă? Vă mulțumesc foarte mult! Um, the last to speak is Ramon Hauregi. If there's nobody else. Ramon Haureghi este ultimul vorbitor. Dacă nu mai dorește nimeni să-i termină, putem să luăm întrebarea acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit, doamnă ministră. Am două întrebări pentru dumneavoastră care au legătură cu activitatea comisiei noastre. În primul rând, un lucru la care v-ați referit și dumneavoastră și a făcut-o și doamna Breso, și anume aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului. Dați-mi voie să vă amintesc niște date. Decizia aceasta care decurge din tratatul de la Lisabona, ce a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009. În vara anului 2010, Parlamentul European a aprobat cadrul pentru această aderare. Timp de patru ani, Comisia și Consiliul au negociat cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg termenii în care Europa să se alăture acestei convenții. Curtea de Justiție nu a spus că acest cadru negociat nu ar fi compatibil. A spus că este compatibil, însă că trebuie să fie îndeplinite sau să fie realizate cinci reforme în cadrul acesta negociat. Și aș vrea, doamnă ministru, să subliniez faptul că este foarte important ca această negociere să fie reluată, pentru că prin îndeplinirea celor cinci mandate care au fost stabilite de Tribunalul, de Curtea de Justiție, de Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg, eu cred că putem avea această aderare și asta este un lucru foarte important din perspectiva faptului că acesta este o consecință a tratatului uh, de la Lisabona. De exemplu, pentru a vedea dacă acțiunile noastre în calitate de Uniune Europeană sunt conforme sau nu cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. De exemplu, atunci când forțele militare europene acționează în cadrul unor misiuni de pace oriunde în lume. Și cred că este foarte important să înțelegem că acest dosar nu trebuie să fie căzut, să cadă în uitare. E foarte important să fie dus la bun sfârșit. O, un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez din această perspectivă, din aceeași perspectivă a tratatului de la Lisabona, este faptul că Parlamentul European poate să creeze comisii de anchetă. Însă, regulamentul care a fost aprobat de Parlament în 2012 pentru a stabili care sunt procedurile pentru aceste comisii de anchete parlamentare este blocat. Pentru că și Comisia și Consiliul au avut uh, obiecții de ordin juridic față de raportul acesta aprobat în Parlament. În această sesiune de astăzi a comisiei noastre vom aborda acest subiect pentru că apoi să putem cere comisiei și președinției letone să se reia dialogul în formulă tripartită pe acest subiect. Foarte important. Săptămâna aceasta am să mă reunesc, am să mă întâlnesc cu o serie de reprezentanți ai guvernului dumneavoastră tocmai pentru a discuta acest subiect și mi se pare foarte important uh, doamna ministru, să aveți în vedere faptul că președinția letonă poate să ofere un stimul important acestui subiect. Mulțumesc foarte mult! Thank you and I would like now to... Mulțumesc. Acum aș dori să o rog pe doamna ministru să răspundă. So, uh, first of all, thank you for your um, warm welcome for, for Mulțumesc foarte mult uh, pentru aprecierile la adresa președinției uh, letone a Consiliului și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Aș vrea să încep prin a răspunde la întrebările domnului Schöpflin. Prima s-a referit la evenimentele neașteptate și situațiile neprevăzute în care trebuie să fim uh, pregătiți să acționăm. când vine vorba despre securitate și transparență. Președinția letonă a spus întotdeauna că este foarte flexibilă. Evident, știm că adesea evenimentele neprevăzute sunt cele care predomină pe durata unei președinții. În ceea ce privește securitatea și transparența, aș vrea să vă spun că potrivit uh, liniilor directoare strategice adoptate pe 26 și 27 iunie de Consiliu anul trecut, strategia de securitate internă trebuie să fie revizuită până la mijlocul lui 2015, adică anul acesta, sub, timp, uh, sub președinția noastră. Evident, aceasta este o prioritate și pentru noi. Uh, Evenimentele recente de la Paris au ilustrat încă o dată cât de important este acest demers. Președinția letonă așteaptă comunicarea viitoare a Comisiei pe acest subiect, comunicare care urmează să vină în această primăvară, spre începutul lunii aprilie sau sfârșitul lunii martie. Această revizuire a strategiei de securitate internă va fi bazată pe această comunicare și pe, consili, pe concluziile adoptate recent de Consiliu. În aceste concluzii, Consiliul a definit deja principalele elemente și structura esențială pentru renuirea strategiei. După cum știți, este vorba mai întâi de identificarea principalelor uh, amenințări și provocări, întărirea cooperării, corelarea uh, securității interne cu securitatea externă, o chestiune pe care au menționat-o și alții dintre dumneavoastră, și uh, implementarea drepturilor în ceea ce privește securitatea. Pentru a reînnoi această strategie, președinția uh, așteaptă cu interes contribuția și punctele de vedere ale Parlamentului cu privire la viitorul um, acțiunii externe. Referitor la migrație și la fluxurile de forță de muncă, au existat câteva întrebări. Am discutat uh, săptămâna trecută în plenară la Parlament despre subiectul migrației. Iar mesajul nostru este că Consiliul este profund îngrijorat de uh, intrările masive de imigranți ilegali uh, prin Mediterana. În unele cazuri, aceste fluxuri cresc și în alte regiuni europene. Uh, nu este neapărat problemă cu ucrainienii care vin în Letonia. Este o problemă, dar nu atât de mare. Apoi există și problema uh, abandonării migranților pe nave care sunt lăsate să lăsate în derivă pe mare. Și de aceea este nevoie de acțiuni concrete în acest sens. Exista un task force pentru Mediterana care a făcut o evaluare cuprinzătoare în luna octombrie anul trecut. Acest task force a consolidat uh, supravegherea și acțiunile de combatere a criminalității organizate și traficului de migranți, iar acestea sunt considerate priorități importante de acțiune acest uh, task force pentru Mediterana și abordarea cuprinzătoare sunt implementate cu succes. În plus, uh, misiunea Triton uh, este o dovadă a solidarității la nivel european. Referitor la libera circulație a forței de muncă, nu aș vrea să comentez foarte mult. Este totuși o valoare fundamentală a cetățenilor europeni care trebuie să rămână ca atare domnul uh, Șoflin și doamna Breso și domnul Ujazdovski au uh, pus o întrebare legată de inițiativa cetățenească. Este unul dintre subiectele mele preferate. Consiliul este de părere că această inițiativă este un pas semnificativ înainte Uh, înspre apropierea cetățenilor de Uniunea Europeană. Consiliul așteaptă cu nerăbdare raportul Comisiei cu privire la aplicarea regulamentului referitor la această inițiativă. Raportul ar trebui să iasă în luna aprilie acestui an, tot în președinția noastră. Iar Consiliul va discuta uh, rezultatele acestui raport în scopul îmbunătățirii implementării acestei inițiative. Există un uh, studiu uh, legat de această inițiativă și de ombudsman. În așteptarea raportului Comisiei, Consiliul va analiza diferitele opțiuni pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului ECI prin conștientizare cu privire la această inițiativă și prin reducerea poverii administrative. Credem că acest exercițiu va consolida inițiativa pentru cetățeni ca un pilon de democrație participativă. Aș vrea să menționez în acest sens și experiența Letoniei. Acum câțiva ani uh, am introdus uh, la nivel național posibilitatea ca cetățenii noștri să colecteze 10.000 de semnături electronice pentru a lansa inițiative și pentru a le propune către Parlamentul Național. Eu chiar am avut onoarea să votez uh, această, acest act normativ. Este un instrument foarte important pentru societatea noastră. Atunci când uh, cineva uh, colectează 10.000 de semnături, în plenara sa, Parlamentul are obligația de a analiza această, acea inițiativă și de a o dezbate. Așteptăm de asemenea să avem un astfel de instrument care funcționează mai bine și la nivel european. Credem că acest raport ne va oferi idei foarte bune și posibilități de a valorifica toate oportunitățile oferite de această inițiativă pentru cetățeni. În ceea ce privește statul de drept, Aș vrea să vă spun că președinția salută decizia instituirii unui dialog privind statul de drept um, pe lângă uh, Consiliul pentru Afaceri Generale. Deci va exista acest dialog privind statul de drept. Referitor la întrebarea doamnei Breso și a domnului Hoareghio, sper că am pronunțat corect,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 cu atenție avizul uh, Curții de Justiție a Uniunii Europene care a concluzionat că proiectul de acord pentru aderarea Uniunii Europene la această convenție nu este compatibilă cu tratatele. Curtea a identificat mai multe probleme pe care trebuie să le soluționeze Uniunea Europeană uh, pe mai departe și, uh, bineînțeles, politica externă și de securitate este unul dintre aceste aspecte. Opinia Curții de Justiție însă nu afectează obligația uh, consacrată prin articolul 6.2 uh, din uh, Tratatul Uniunii Europene. Președinția letonă va face tot posibilul pentru a facilita o dezbatere constructivă la nivel european. Vă informez de asemenea că președinția letonă pregătește un prim schimb de opinii între ambasadori cu privire la calea de urmat în continuare. Aceasta va fi așadar una dintre prioritățile noastre. a fost uh, o întrebare și legată de dreptul de anchetă al Parlamentului European. Consiliul este de părere că acest drept de anchetă este unul foarte important pentru Parlamentul European. Până acum, uh, anchetele lansate uh, au evidențiat uh, anumite probleme asupra cărora instituțiile nu s-au pus de acord, de exemplu accesul la documente, audierile uh, funcționarilor oficiali și impunerea de sancțiuni pentru uh, nerespectarea solicitărilor Comisiei. Consiliul acceptă dreptul de inițiativă legislativă și va face toate demersurile pentru a asigura aplicarea acestui drept. Au existat și alte întrebări legate de situația din Ucraina. și relațiile cu Rusia, probleme care țin de politica comună de externe. Uh, nu vreau acum să intru în domeniul de responsabilitate al înaltului reprezentant, însă una dintre prioritățile președinției noastre se referă și la cooperarea strânsă cu un altul reprezentant pe o serie de dosare precum Rusia, Ucraina, și situația din uh, dimensiunea sudică. Ieri uh, a fost un Consiliu de Afaceri Externe care a convenit ca, în ceea ce privește Rusia, poziția să rămână aceeași. Iar Consiliul a avut o poziție unică, o poziție unită pe această temă. Cred că acestea au fost principalele întrebări și probleme care au fost ridicate de eurodeputați. Vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție. Președinta, doamna ministru, dați-mi voie să pun și eu o întrebare. Speram că o vor pune colegii mei. În timpul președinției italiene, a existat un uh, grup de lucru, prietenii președinției, care au lucrat pe chestiuni uh, instituționale, astfel încât uh, Europa să fie mai eficientă. În contextul viitorului acord interinstituțional cu privire la o mai bună legiferare, a apărut și ideea semnării unei declarații Uh, în decembrie pentru a obține acordul politic al tuturor instituțiilor cu privire la acest exercițiu. Dintr-un motiv sau altul, această declarație nu a fost semnată. Și cred că și Parlamentul European a contribuit la această nesemnare. Întrebarea mea este uh, dacă în timpul președinției dumneavoastră credeți că veți putea să uh, lansați uh, negocierile privind uh, îmbunătățirea acordului interinstituțional din 2003 cu privire la o mai bună legiferare sau nu aveți un astfel de plan? Ați putea să comentați pe această temă? Da, thank you. Uh, as I know you today... Mulțumesc. După cum știu, de altfel ați avut o discuție astăzi pe acest subiect și cu reprezentantul președinției italian, italiene așa că știți uh, cum uh, au decurs lucrurile pe durata acestor șase luni. În ceea ce privește viitorul, ne dorim o cooperare strânsă cu Parlamentul European și, și Comisia dumneavoastră în special. Salutăm inițiativa președinției italiene am avut discuții detaliate pe aceste subiecte în vederea facilitării funcționării eficiente a Uniunii Europene, respectând, sigur, cadrul juridic în vigoare. Și Consiliul se angajează să consolideze cooperarea interinstituțională, garantând un proces legislativ mai eficient. În ceea ce privește o mai bună legiferare, și acordul interinstituțional din 2003, având în vedere elementele stabilite de trioul președinției, vom prezenta un cadru cu principalele chestiuni, mai ales um, dorința de a duce mai departe rezultatele încurajatoare obținute sub președinția italiană. Anul trecut, Comisia a anunțat că va prezenta o propunere pentru renegocierea acestui acord interinstituțional din 2003 pentru o mai bună legiferare, care s-a bucurat de sprijin larg din partea statelor membre. După ce Comisia își prezintă propunerea, președinția letonă este gata să înceapă activitatea practică pe revizuirea acestui acord din 2003 la nivelul Consiliului. Mulțumesc! Ca ultim aspect de menționat înainte să plecați este că AFCO intenționează să facă o vizită în Riga, un lucru pe care l-am discutat cu ceva timp în urmă, pe 18, 19 și 20 martie. Intenția noastră, pe lângă chestiunile acestea de guvernanță, este să ne întâlnim cu reprezentanți pe scară largă a societății letone, ai Parlamentului, ai ONG-urilor și alți reprezentanți pe care dumneavoastră îi considerați relevanți pentru noi. Păstrăm legătura prin urmare și sperăm să avem o vizită cât mai bună organizată, astfel încât să obținem rezultatele dorite și să putem experimenta direct rezultatele și succesul societății letone și modul în care a beneficiat de integrarea europeană. Sunt chestiuni pe care vrem să le discutăm, mai ales uh, din perspectiva competențelor comisiei noastre. Mulțumesc și, fără îndoială, vă așteptăm cu drag în Riga. și o să ne străduim să vă organizăm o vizită foarte bună. Este important să aibă loc dezbateri nu doar cu reprezentanții guvernelor, ci și cu membrii ai Parlamentului, reprezentanții ONG-urilor și a partenerilor sociali și ca fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene în Parlamentul nostru, sunt sigură că Parlamentul vă va primi cu plăcere și va organiza dezbateri interesante. De asemenea, am primit astăzi din partea ONG-urilor noastre și din partea mișcării pentru Uniunea Europeană din Letonia salutări și urări de bine și ne-au spus că uh, așteaptă o astfel de reuniune în Letonia. Prin urmare, e o idee bună pentru continuarea discuției de astăzi și pe următoarele șase luni vreau să vă spun că Intenția noastră de a interacționa cu Comisia AFCO este una foarte serioasă. Vrem să consolidăm legăturile cu Parlamentul European ca angajament al președinției letone și ca uh, o dovadă a faptului că avem multe priorități comune, că ne dorim o cooperare instituțională, ne dorim să promovăm transparența și alte aspecte similare. Deci, da, așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră pe durata acestor șase luni. Vă mulțumesc! Thank you. <laughs> Thank you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 Dragi colegi, avem la dispoziție peste o jumătate de oră și propun să inversăm puțin punctele de pe ordinea de zi, să discutăm acum punctul 13 referitoare la raportul domnului Haureghi I-am informat pe raportorii din umbră și peste jumătate dintre ei sunt deja aici, așa că cred că putem începe discuția. Știți că este vorba despre un raport special care a făcut parte din uh, mandatul anterior al Parlamentului, din activitatea mandatului anterior. Am avut și un trialog și negocieri pe acest uh, regulament N-am reușit însă să ajungem la un rezultat de succes. Legislatura anterioară a votat ca mm, discuția pe acest raport să se continue în mandatul actual și credem că acum trebuie să nu să începem de la zero cu negocierile, ci să le luăm de acolo de unde au rămas și conferința președinților a fost informată de posibila reluare a discuțiilor, deci asta este situația și dau acum cuvântul lui Ramon Haureghi, care îl înlocuiește pe David Martin, care nu mai este alături de noi. Aveți deci cuvântul. Muy bien. Mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum uh, tocmai ne-ați spus și dumneavoastră, avem de-a face cu un subiect care deja a fost uh, abordat în Parlamentul nostru. Haideți să vă informez cum stau lucrurile pentru a putea apoi aborda în detaliu subiectul. Pentru început o să vă spun că posibilitatea de a crea o comisie de anchetă, adică Parlamentul European, poate să își uh, exercite una dintre funcțiile caracteristice la unui adevărat parlament, și anume crearea acestor comisii de anchetă. Acest uh, lucru uh, se bazează pe prevederile tratatului de la Maastricht în 1993 prima reglementare pe acest subiect în Parlament nu este un regulament propriu-zis, ci este un fel de acord interinstituțional între Consiliul, Comisiei și Parlament pentru a reglementa modul în care acest drept al Parlamentului de a institui comisii de anchetă se poate exercita. Lucru care s-a întâmplat în 95. Acordul a fost interinstituțional și este actorul care în momentul de față gestionează competența aceasta de creare de comisii de anchetă pentru că în continuare rămâne în vigoare. Pe durata existenței acestui acord și au trecut aproape 20 de ani, în Parlamentul European au fost create trei astfel de comisii de anchetă pe trei subiecte foarte diferite. Unul care ține de frauda în ceea ce privește impunerea uh, valorii adăugate uh, la val, la vamă în 97, apoi uh, vaca nebună din același an 97 și un dezastru a, prin care a trecut o companie de asigurări de viață, care în anul 2007 a dus la instituirea unei astfel de comisii de anchetă. Tratatul de la Risabona, în eforturile sale de a reechilibra competențele între Parlament, Comisie și Consiliu pentru a uh, acorda mai multe competențe Parlamentului, a consolidat importanța politică a Parlamentului și a acordat un mandat specific de instituire pe baza dreptului de inițiativă. Există un drept de inițiativă care nu există în niciun alt domeniu, doar în acesta. Prin urmare, a primit Parlamentul astfel posibilitatea de a uh, forma, de a elabora un regulament care să gestioneze activitatea aceasta sau dreptul acesta de anchetă. În anul 2010, Parlamentul a început această activitate prin um, intermediul colegului meu David Martin, care în momentul de față este coordonator la INTA, deci nu mai face parte din comisia noastră, și care atunci a elaborat un prim raport, un raport care a fost aprobat în mai 2012, punând bazele unor acte legis- unui act legislativ mai detaliat complet cu privire la capacitatea și competențele Parlamentului European de a institui comisii de anchetă și de a putea să se implice în investigarea faptelor care stau la baza nevoii de a crea comisia respectivă de anchetă. Competență mult mai extinse decât ceea ce se prevede în prezentul acord interinstituțional aprobarea acestui regulament în mai 2012, după cum ne-a spus și doamna președintă, a avut loc în urma unei prime dezbateri cu Consiliul și Comisia, instituții care au avut o serie de obiecții de ordin juridic și chiar și politic cu privire la competențele atribuite Parlamentului pentru instituirea acestor comisii de anchetă. Și printre altele, ca să nu mai lungesc foarte mult uh, această prezentare, au fost uh, înaintate obiecții juridice și politice la articolul 5, 8, 12 și 14. Adică, mai concret, obiecții cu privire la competențele pe care și le-a atribuit Parlamentul pentru a ancheta Eh, atunci când deja exista o anchetă judiciară în derulare, lucru interzis în tratatul de la Lisabona. Și aici apare o primă problemă. Când Comisia și Consiliul au stabilit de la început că atunci când inițiază o investigare judiciară pe un subiect, Parlamentul nu mai are dreptul de a investiga, de a încheta același subiect. Și atunci întrebarea este cine hotărăște dacă Parlamentul își continuă sau nu activitatea de investigare. Un aspect esențial, după părerea mea, pentru că Parlamentul este singurul care poate hotărâ să suspende activitatea unei comisii de anchetă. Nu nicio altă instanță, să spunem, niciun tribunal, niciun judecător din niciun stat, având în vedere că aceasta este o competență deplină a instituției noastre. Există o problemă și cu confidențialitatea documentelor pe care Parlamentul poate să le ceară din partea statelor sau persoanelor fizice și în același timp există o discuție cu privire la modul în care garantăm Um, confidențialitatea informațiilor sau respectarea drepturilor persoanelor și sau statelor implicate atunci când există informații sensibile de gestionat și mai ales cum asigurăm că această confidențialitate a documentelor care trebuie să rămână uh, secrete este asigurată și ele rămân cu adevărat secrete. Există de asemenea și o problemă cu privire la capacitatea de a cere persoanelor Uh, care uh, au reclamații cu privire la funcționari, dacă au sau nu dreptate, cine are dreptate. Există probleme și cu competențele pe care și le asumă Parlamentul pentru a da un răspuns oricărui cetățean sau oricărui organism european care apare în această instanță. Avem și aici o problemă legată de modul în care sistemul de sancțiuni care se aplică celor care nu uh, respectă prevederile trebuie să fie uh, aplicat. După părerea mea, și Consiliul și Comisia ne spun că Parlamentul nu are competențe de a impune sancțiuni și că oricum uh, trebuie să vedem că regimul acestor sancțiuni poate să fie penal sau nu, că aceste lucruri diferă de la un stat la altul, mai ales atunci când aceste lucruri sunt cerute de o comisie de anchetă parlamentară a unui parlament național sau european în cazul de care discutăm noi. Iată deci niște subiecte foarte sensibile care au dus la blocarea negocierilor pe acest subiect și Parlamentul European a hotărât să aprobe, ca să spunem așa, acest regulament ca idee de principiu, însă a hotărât să transmită următorului mandat, adică uh, nouă, în urma alegerilor din iunie anul trecut, sarcina de a negocia acest regulament. Și aici închei, doamnă președintă, spunând că aici se regăsesc propunerile pe care le fac către comisie cu privire la modul în care să ducem lucrurile mai departe. În primul rând, dați-mi voie să prezint o chestiune de ordin politic, de principiu politic, care este foarte important de dus mai departe, și anume existența unui regulament, a unei legi proprii în acest Parlament, care a fost elaborată la inițiativa Parlamentului, conform dreptului ce decurge din Tratatul de la Lisabona. Conferă Parlamentului dreptul de a institui comisii de anchetă atunci când există o funcționare defectuoasă sau o neaplicare a legilor europene de către un stat membru, de către un organism european sau chiar în cazul indivizilor sau companiilor care nu aplică legislația europeană. Parlamentul are deci capacitatea de a institui comisii de anchetă ad hoc și aceasta face parte din activitatea, din um, din competențele normale care revin instituției noastre, unei instituții cum este Parlamentul și de aceea nu putem renunța la dreptul de a veni cu un act legislativ ad hoc care să reglementeze acest drept care uh, trebuie să existe în cazul oricărui parlament de acest nume, oriunde în lume. În al doilea rând, cred că este de asemenea foarte important să subliniem că obiecțiile pe care L-am primit din partea Serviciului Juridic al Consiliului și a Comisiei um, pe o scrisoare care a fost trimisă direct Secretariatului General conțin într-adevăr anumite aspecte juridice care trebuie să fie analizate din punctul nostru de vedere și de aceea cred că este foarte important încă o dată să avem un regulament să ducem până la sfârșit discuția juridică și politică, însă ar fi foarte trist dacă n-am ajunge la niciun rezultat. Consiliul trebuie să se pronunțe și eu îmi doresc și mi-ar plăcea foarte mult ca uh, toți colegii noștri din toate grupurile politice să se implice, pentru că este foarte important să dialogăm și să ajungem la un acord pe baza dialogului. Și în acest sens există soluții, există formule la care trebuie să lucrăm și există soluții uh, tehnice și juridice pe care trebuie să le aplicăm. Și aici închei, doamnă președintă. Am cerut președinției letone să abordeze acest subiect acum câteva minute când doamna ministră a fost alături de noi, care ne-a răspuns. Am profitat de prezența domniei sale pentru a spune acest lucru și reiau acum. Vineri mă voi întâlni cu reprezentantul guvernului leton pentru a vedea dacă se poate ca subiectul acesta să fie unul dintre, una dintre prioritățile președinției letone pe care să lucrăm împreună și în funcție de răspunsul pe care o să o obțin la reuniunea respectivă, s-ar putea, doamnă președintă, să fie necesar ca dumneavoastră chiar să cereți Comisiei și Consiliului relansarea unui trialog, în primul rând la nivel politic, pentru a vedea unde ne aflăm și apoi tehnic pentru a vedea dacă în următoarele luni putem duce la bun sfârșit această chestiune fundamentală, care reflectă o capacitate, o competență democratică a Parlamentului nostru. Mulțumesc, Rainer Vilant, acum, din partea PP-ului. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru prezentarea acestui document de lucru ne-a ilustrat uh, foarte bine preistoria nașterii acestui document. Am avut și o rundă de întâlniri cu raportorii din umbră încă în momentul în care David Martin a început să lucreze pe această temă. Ne-am întâlnit cu reprezentanții Comisiei și Consiliului și, ă, din păcate, Consiliul a fost foarte rigid pe poziții în acest subiect. Și, spre surprinderea mea, trebuie să spun acest lucru foarte deschis, și comisia a fost la fel de rigidă subiectul acesta legat de o comisie de anchetă, sigur că poate fi de natură politică, um, care se derulează și pe fundalul unor bătălii electorale pe plan național. Modul în care lucrează o comisie de anchetă însă va fi întotdeauna uh, de natură politică. Trebuie să se bazeze pe colaborarea dintre instituțiile europene, inclusiv atunci când este vorba despre o situație conflictuală din punct de vedere politic. Tocmai de aceea acest dosar dobândește o importanță foarte e, mare. O comisie de anchetă nu trebuie să devină un fel de tigru de carton dar uh, am constatat totuși că posibilitățile noastre sunt foarte limitate. Sigur că îl sprijin pe raportor atunci când spune că trebuie să demonstrăm și noi că putem fi flexibili, dar trebuie să ținem seama și de ceea ce a decis Parlamentul cu o mare majoritate uh, și că, de fapt, noi am demonstrat deja flexibilitate și uh, disponibilitate de colaborare cu celelalte instituții. Acum așteptăm flexibilitate și disponibilitate de colaborare și din partea Comisiei și Consiliului, care încă nu demonstrează o asemenea voință. Ca atare, pe viitor trebuie să așteptăm mai mult. Acest raport este susținut de o amplă majoritate, dar există și o linie roșie care nu trebuie să fie depășită. Și din punctul meu de vedere, această comisie de anchetă trebuie să aibă dreptul să studieze anumite documente. Deci trebuie să aibă acces la documente. Și acest acces trebuie să fie dincolo de directiva privind transparență. Păi, ă, nu se poate ca o comisie de anchetă să nu aibă aceleași drepturi pe care le are un jurnalist sau un cetățean european. Din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă cel puțin același acces, dacă nu unul mai aprofundat. Cel care va trebui să apară în fața comisiei de anchetă va trebui să spună adevărul. Și poate că vom ruga pe colegii noștri de la documentare să ne spună în ce state membre există asemenea comisii de anchetă și care sunt posibilitățile acestor comisii de anchetă să citeze persoane care trebuie să apară în fața comisiilor de anchetă și dacă declarațiile se fac în baza unui jurământ de a spune adevărul sau dacă nu există această obligație, pentru că, de fapt, ar trebui să avem posibilitatea să solicităm un asemenea jurământ astfel încât uh, să-l putem acuza de sperjur pe cel care nu spune adevărul. Deci, uh, dacă nu există asemenea instrumente într-o țară, înseamnă că nu va exista nici posibilitatea de a obliga persoana să depună un jurământ că va spune uh, adevărul. Deci, dacă uh, există însă posibilitatea uh, de a-l pedepsi pe cel prins cu minciuna, atunci ar trebui ca și Comisia de Anchetă a Parlamentului European să poată să-l sancționeze pe cel care va depune uh, mărturii mincinoase. Deci dacă tu, stat membru, nu vrei să trimiți un funcționar în fața comisiei de anchetă, atunci trebuie să argumentezi și foarte clar de ce nu faci acest lucru. Iar această argumentare nu trebuie să fie neapărat una scrisă. Poate veni un ministru în fața comitetului de, Comisiei de Anchetă și să explice de ce a interzis unui funcționar să compară. Deci, comisarul Șefcovici nu a vrut să facă o asemenea diferențiere. Că, funcționarii Comisiei Europene sunt mult mai apropiați de noi în ce privește nivelul și instituțiile decât funcționarii din statele membre și că de aceea ar fi logic să existe obligația de argumentare atunci când un funcționar, unui funcționar îi se interzice să uh, facă declarații în fața Comisiei de Anchete. Pentru că uh, atunci chiar că ar trebui să fie oferite explicații politice. Nu am înțeles deloc de ce Comisia mai degrabă se arăta jignită că Parlamentul European uh, stabilește aici niveluri diferite. Eu cred că trebuie să fim flexibili pentru a obține rezultatul, dar să nu trecem de anumite linii roșii din punctul nostru de vedere de anumite prevederi care trebuie să fie impuse. Trebuie și raportorii noștri din umbră să știe că merită uh, să ne implicăm mai mult pentru că dacă acele lucruri care sunt prețioase pentru noi nu vor figura în uh, forma finală a documentului, atunci mai bine renunțăm la întreg demersul. Ne dorim disponibilitate politică și din partea celorlalte instituții. Mai Ruiz. Sí. Eh, Doamnă președintă, în primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor pentru această prezentare clară, concretă, în care au fost clarificate problemele. A dat dovadă de o atitudine pragmatică și ne-a arătat că avem nevoie de acest instrument și că e important ca Parlament să nu pierdem ocazia de a avea uh, această competență Cu toții suntem obligați să dăm dovadă de uh, deschidere, să sprijinim această idee pentru a ne asigura că avem o bază logică care să ajute la obținerea acestui instrument de care avem nevoie. Colegul nostru are dreptate, are dreptate și când ne spună că trebuie să dăm dovadă de pragmatism, pentru că uh, mai binele s-ar putea să fie ele în cazul nostru. Sigur că nu va fi ușor, pentru că cei care vor nega cea cu noi uh, nu o să ne ofere nimic pe tavă, evident, dar o să încercăm să colaborăm cu el, să-l sprijinim în măsura posibilului pentru a face cât mai bine lucrurile și pentru a ne asigura că avem acest instrument care este foarte util pentru că multe dintre instrumentele de care avem nevoie încă nu sunt finalizate și Parlamentul are nevoie de așa ceva pentru a exercita controlul și toate capacitățile care îi revin, uh, mai ales în cazul acestor practici um, incorrecte care au fost date ca exemplu de domnul raportor. Deci, încă o dată vă mulțumesc, că ați prezentat foarte bine situația Vă stăm la dispoziție, vă vom sprijini cu tot ceea ce este necesar, astfel încât să reușim. Nu va fi ușor, dar vă puteți baza pe sprijinul nostru. Uh, thank you. Mulțumesc. Max Anderson este prezent în sală, da? Verzi au citit acest document și ne-a plăcut ce am citit. Considerăm că subiectul este foarte important și dorim să îl susținem pe raportor. Deci, continuați să lucrați la fel de bine și vă vom sprijini. Nu știu dacă domnul Adinolfi este prezent. Nu? Domnul Scholz nu este nici el prezent? Ba da, domnul Scholz este. Acum două minute nu erați în sală, spune președinta, dar sunteți bineveniți, vă rog. Uh, Mulțumesc și eu sunt de acord cu abordarea raportorului. Cred că este un raport foarte important în ce privește dreptul Parlamentului să insiste asupra dreptului de a uh, introduce asemenea uh, comisii de anchetă. În ce privește relația pe care a menționat-o în baza unui acord interinstituțional, nu am fost de la început prezent în sală la acest schimb de vederi. Domnul raportor a explicat oare unde vede uh, șansa de a obține până la urmă acordul Consiliului pentru a înființa un asemenea, o asemenea comisie de anchetă Colegul Viland a spus deja că trebuie să ținem seama de dreptul statului membru și de dreptul uh, comisarului eventual să se implice și avem oare o imagine foarte clară în legătură cu ceea ce poate face Comisia de Anchetă dacă uh, tematica nu ține doar de competența Comisiei, ci și de competența statului membru. Poate că aici ar trebui să obținem detalii suplimentare, dar oricum îmi face plăcere să colaborez cu dumneavoastră eh, pentru realizarea acestui raport pe care ni l-ați prezentat. Mulțumesc, președinte. Mai dorește cineva să intervine? Eu am înțeles că propunerea domnului Aureghi este că va avea în această săptămână vineri întâlnirea sau următoarea vineri. Nu, acum, cu președinția letonă, pentru a încerca să clarificați uh, responsabilitățile uh, pentru relansarea trialogului sau să aflați dacă președinția letonă respinge ideea. Deci va trebui să luăm decizii pas cu pas în funcție de poziția Consiliului și după aceea va trebui noi înșine să cădem de acord asupra pașilor următori de relansare a întâlnirilor tripartite și pentru precizarea poziției noastre, pentru că domnul Vilanț spunea că nu există flexibilitate din partea Comisiei și uh, Consiliului. Pe de altă parte, noi ne-am arătat flexibili, dar nu acceptăm să trecem, cum spunea domnul Viland, de acele linii roșii. Deci, eh, sper că după ce veți vorbi cu reprezentanții președinției letone să ne informați. Bun. Domnule Viland, vă rog. Îmi cer scuze. Vreau să mă înțelegeți foarte bine. Eu am salutat faptul că uh, ne poziționăm pe o poziție flexibilă, dar de asemenea am spus că există niște linii roșii pe care nu trebuie să le depășim în flexibilitatea noastră, atunci ar fi mai rău decât nimic. Sta claras las, las posiciones. Eu cred că pozițiile sunt destul de clare și cred că putem fi de acord pentru că eu am insistat asupra importanței politice și asupra normalității ca un parlament să aibă această competență. Evident că vor fi niște puncte de necedat în negocieri, dar trebuie să vedem dacă și Consiliul și Comisia sunt cu adevărat dispuse să găsim uh, niște soluții care să fie acceptabile pentru toți. Eu cred că lucrurile acestea se pot întâmpla, așa cum ne-a spus și doamna președintă. Domnului Solci vreau să-i spun că, după părerea mea, un regulament bine făcut trebuie să permită instanței noastre să-și desfășoare, să-și exercite dreptul de anchetă în mod mai frecvent pentru a stabili Uh, care uh, este perspectiva politică asupra unor fapte sau funcționări anormale la nivelul Uniunii sau, că, sau atunci când se identifică un comportament anormal la nivelul unui stat membru, de exemplu. Eu cred că putem avea genul acesta de uh, rapoarte, genul acesta de rezultate, de investigații care pot rezulta din activitatea Parlamentului, care nu trebuie să ducă la acuzarea cuiva, pentru că noi nu putem acuza pe cineva. Ce putem face însă este să ajungem la concluzii politice cu privire la proasta funcționare a Uniunii sau a statelor membre și așa mai departe. Încă o dată, există puncte pe care nu cedăm în cadrul negocierilor, dar trebuie și să încercăm cumva să ajungem la uh, un acord, fiindcă altfel lucrurile rămân moarte în fașă și ar fi un eșec pentru Parlament și pentru Uniune în ansamblul său. Și de aceea cred că ar fi bine să putem ajunge la niște concluzii cu privire la acest dialog pe care o să-l avem de altfel împreună. Evident uh, că o să avem uh, reprezentanți ai uh, grupurilor politice care vor participa alături de mine și de doamna președinte la negocieri pentru a vedea dacă putem veni cu un cu o propunere de regulament cu care Parlamentul să fie de acord și care să dea Parlamentului niște competențe care sunt absolut normale pentru orice Parlament. Mulțumesc. Vom uh, vedea cum evoluează discuția domnului Haureghe cu președinția, ne vom întâlni cu raportorii din umbră și vom decide după aceea în legătură cu modul în care urmează să procedăm în continuare. Deci încheiem aici discuția și acum este prevăzută întâlnirea cu domnul comisar Timmermans, care înțeleg că încă nu a venit, da, sper că uh, vor rămâne colegi în sală pentru această întâlnire. Îl așteptăm pe domnul comisar uh, la chestiuni diverse. Știm că vom avea întâlnirile din februarie și din martie, dar voi face și o propunere după întâlnirea cu comisarul. Voi dori să vă prezint deciziile luate împreună cu, colabor- cu coordonatorii despre reuniunile de follow-up după întâlnirea de astăzi. Nu se pare că domnul comisar vine. Hello, you're here. dear colleagues i have to use this i would like to welcome uh, dragi colegi aș dori să îi urez bun venit uh, primului vicepreședinte al comisiei europene frans timmermans nu este un uh, oaspete nou în comisia noastră Vă mulțumesc pentru prezență și vă dau imediat cuvântul. Știți că pe noi ne interesează în principal cum vedeți dumneavoastră um, o mai bună reglementare, acordul interinstituțional uh, și așa mai departe. Știți bine că sunt mai multe instituții implicate, instituții interne ale Parlamentului, deci am fi interesați să vedem cum vedeți acest proces. Mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate, doamnă președinte. Ieri, la Comisia Jurii, am încercat ceva revoluționar și a funcționat. Am spus, nu voi face o introducere, haideți să trecem direct la întrebări. Așadar, dacă sunteți de acord, veți avea mai mult timp pentru întrebări. Așadar, vă dau dumneavoastră cuvântul pentru întrebări, după care voi elabora pe marginea întrebărilor dumneavoastră și așa mă pot concentra pe ce credeți dumneavoastră că este important. Președinta, da, este o provocare și uh, i-am întrebat pe coordonator ce întrebări ar putea să vă adreseze. George, ești gata? Doamnă președinte, îl uh, salut și urez bun venit domnului comisar. Încerc să-mi adun un pic uh, gândurile. Noi așa ne-am obișnuit uh, să avem o introducere în timpul căreia să ne putem pune gândurile la oaltă. Dar oricum, cred că aș putea să vă adresez o întrebare care ține de o mai bună legiferare. Uh, care sunt uh, progresele în ceea ce privește inițiativa mm, europeană pentru cetățeni? Este un subiect care a revenit în discuție de mai multe ori astăzi. Și aș vrea să pun și o întrebare mai teoretică. Ce se întâmplă cu legile? Cum definim ce este o lege bună? Vă uitați la practica din cele 28 de state membre, uh, ne întoarcem uh, practic la uh, origini, care sunt criteriile de succes. Când spuneți aceasta este o lege proastă, o aruncăm la gunoi, sau din potriva, aceasta este o lege bună, haideți să vedem dacă putem să elaborăm și alte legi bune care să întrunească aceste criterii. Este un subiect care mi-a venit așa acum în minte. Richard? Mercedes? I saw that Richard was fighting for you. Richard uh, se lupta ca să obții uh, dreptul de a vorbi. Mercedes Breso. Yeah. Okay. Richard, okay. Sau Richard. Okay. Well, lovely to, to see you here, Mr. Mă bucur să vă văd aici, domnule prim vicepreședinte. Probabil că Comisia a fost îngrozitor de dezamăgită că săptămâna trecută Parlamentul nu a reușit să adopte o rezoluție cu privire la programul său de lucru. Dar uh, am observat că uh, două sau trei amendamente au obținut o majoritate, chiar dacă până la urmă uh, nu am avut nicio rezoluție în care să le includem. Și totuși, pentru că au obținut o majoritate în Parlament, consider, pot să consider că Comisia a luat notă de uh, punctele de vedere exprimate în acele amendamente care au întrunit majoritatea, chiar dacă nu au fost integrate în rezoluție, uh, păreți cam uh, uimit. Poate că nu v-au fost uh, aduse la cunoștință aceste aspecte în pofita analiștilor excelenți pe care îi aveți în cabinetul dumneavoastră. Referitor la inițiativa europeană pentru cetățeni, trebuie să vă mărturisesc că întotdeauna am fost cam sceptic cu privire la această inițiativă Adică dacă cineva are o idee bună, trebuie să o trimită la comisie și comisia ar trebui să răspundă imediat. Nu credeți că ar trebui să eliminăm toată această birocrație uh, și toată hârțogăraia? Și poate că ar trebui să avem o simplă declarație din partea comisiei uh, care să spună că este dispusă să examineze orice uh, petiție care mm, uh, colectează, să spunem, un milion de semnături, fără să se mai verifice uh, fiecare semnătură contorizată. Pentru că, până la urmă, orice întrunește un milion de semnături merită un răspuns și ne scutește de foarte mult efort. Mercedes. Mulțumesc, Richard. Mercedes Breso. Eh, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă pun o întrebare referitoare la aspectul cheie care ține de mandatul dumneavoastră, și anume o mai bună reglementare. și mai ales cu privire la legătura dintre subsidiaritate și proporționalitate. Pentru că noi vorbim aici despre subsidiaritate și, de, și facem o diferențiere între competențele limitate care există la nivelul Uniunii Europene și competențe uh, în cazul cărora Uniunea se bazează pe principiul subsidiarității și, prin urmare, pe chestiuni care sunt uh, mai ușor sau mai corect de abordat la nivel regional, local sau național. În multe dintre aceste cazuri, în loc de subsidiaritate, ar trebui însă să vorbim despre proporționalitate. Adică o bună reglementare este cea care se bazează pe principiile generale de legiferare, adică caracterul general și abstract și lasă nivelului național sau nivelurilor subnaționale în funcție de respectivele constituții sarcina de a reglementa în detaliu cu privire la competențele și specificitățile fiecărui stat. Însă, acest lucru riscă să limiteze competențele de control ale statului și ale uh, guvernelor regionale Și asta ar fi o încălcare a principiului subsidiarității. Încălcarea principiului proporționalității nu este considerată a fi o încălcare a principiului subsidiarității și ar trebui să fie, pentru că În primul rând, trebuie să avem în vedere caracterul abstract și general al uh, activității de legiferare după care trebuie să se ia în considerare tradițiile și caracteristicile teritoriale sau naționale. Aș vrea să știu ce perspectivă aveți dumneavoastră acestă, asupra acestei probleme, pentru că proporționalitatea este unul dintre aspectele esențiale ale subsidiarității, deși adesea este privită ca fiind ceva cu totul separat. În această dimineață, în cadrul discuțiilor noastre, am avut o întâlnire cu reprezentanții tinerilor european, o structură care se numește AI. Nu știu în ce măsură această structură reprezintă toți tinerii europeni, dar fără îndoială reprezintă cel puțin pe tinerii care se interesează de Europa. Și acești tineri ne-au spus două lucruri, că și-ar dori o lege electorală comună pentru întreaga Europa, în ceea ce privește, evident, alegerile europene și că și-ar dori de asemenea ca tinerii să aibă dreptul de vot de la 16 ani. Lucru posibil dacă există, evident, o lege electorală comună. Știți că lucrăm la asta, avem un aviz în acest sens și aș vrea să știu ce părere are Comisia cu privire la posibilitatea de a uniformiza legislațiile electorale în ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European. Și ne-au mai spus și un alt lucru, un pic mai dificil, și anume, ei cred că pentru ca cetățenii să înțeleagă Europa, Europa trebuie să aibă un text constituțional simplu, cu un număr Um, limitat de articole care să reflecte fiecare niște principii pe care ne bazăm și care să ajute cetățenii și mai ales tinerii să înțeleagă mai ușor care e structura din care facem parte și ce este cu adevărat Uniunea Europeană. Nu doar un set de reguli, de legi, de regulamente, chiar dacă poate că sunt foarte bune. Și aici deja intrăm în discuția referitoare la viitorul Europei. Într-un moment așa de dificil pentru Europa, care este agresată cam din toate părțile, politic, la adresa principiilor și valorilor sale, dar și fizic, agresată și fizic, ar putea să fie dezbătut subiectul. Credeți că e posibil acest lucru? Credeți că am putea lansa o dezbatere pe acest subiect, dat fiindcă acestea sunt lucruri care au fost sugerate de tinerii cetățeni europeni, dar e un subiect care ne interesează și pe noi, pe mulți. Morten Messerschmidt. Morten Messerschmidt. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule vicepreședinte, în comisia noastră. Eu aș vrea să am uh, să abordez o altă perspectivă, o perspectivă panoramică cu privire la viitorul Uniunii Europene. Cum vedeți evoluția Uniunii Europene? va fi o direcție în care toate statele membre vor avea același nivel de integrare pe baza unei soluții unice sau sunteți pentru o soluție mai flexibilă de colaborare? În momentul alegerii ca președinte, președintele Juncker vorbea despre situația din Regatul Unit, iar duminică seara la Paris a avut o abordare diferită așa cum relatează media. Uh, el spunea că dragoste cu forța nu se poate. Deci se pare că el ar favoriza mai degrabă o soluție unică și dacă nu-ți plac condițiile, mai degrabă ieși din Uniunea Europeană și ar prefera asta în locul unei soluții mai flexibile care să țină cont și de opiniile unei țări cu alte orientări decât cea uh, uh, integraționistă. Cred că promisiunea făcută de Juncker înainte de alegeri uh, și în grupul ICR uh, spunea că nu se referă neapărat la Regatul Unit, ci și la alte țări, uh, chiar și din afara zonei euro. Și ele ar putea să mm, intre în renegocieri și cei care doresc uh, să rămână în Uniunea Europeană pot să o facă, dar nu într-un mod atât de integraționist. Oricum, uh, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, domnule Timmermans. Dumneavoastră vă respectați comisia? Uh, în timp ce numărul 1 din comisie pare să își încalce promisiunea, pentru că gândiți, gândiți și dumneavoastră ca domnul Juncker că dacă nu vă place cum funcționează Uniunea Europeană, n-aveți decât să ieșiți afară. Sau din potrivă, credeți că partidele sau statele care totuși împărtășesc aceste idei mai pot să facă parte din acest proiect. One more, Rainer Wieland. Rainer Wieland după care dumneavoastră veți avea cuvântul pentru a răspunde. Ja, vielen Dank. Mulțumesc domnule vicepreședinte al Comisiei. Doresc și eu să mă refer la câteva aspecte. O mai bună legiferare, despre asta uh, vorbesc toți, dar legi care nu sunt implementate creează și ele o probleme. Cred că ar trebui să ne concentrăm puțin și pe o mai bună implementare a legislației înainte de a crea noi legi, de a evalua vechile legi și de a le modifica, cred că ar trebui să ne străduim ca legislația adoptată să fie și aplicată. În al doilea rând, aveți responsabilități în ce privește relațiile interinstituționale și eu m-aș bucura foarte eh, mult dacă eh, ați discuta cu colegul nostru care este raportor pentru comisiile de anchetă, arătând o mai mare disponibilitate decât au făcut-o predecesorii dumneavoastră. Iar în ce privește relațiile interinstituționale, eu cred că este o evoluție greșită pe plan parlamentar dacă acum am ajuns la acorduri în proporție de peste 90% în urma unei prime lecturi. Pentru că noi uh, avem uh, de obicei, uh, de regulă, trei audieri publice dar după aceea ă, deciziile se iau ă, foarte rapid și asta contravine puțin idei de Parlament. În ce privește relațiile interinstituționale, mi-aș dori, poate că este o impresie subiectivă, dar să nu creăm impresia, așa cum constat în Comisia pentru Petiții, că atunci când există probleme, uh, să se ia măsuri pugnitive mai degrabă împotriva unui stat mic decât împotriva unui stat mare. Deci, pe de altă parte, mi se pare că și la nivelul comisiei există mult prea multe ezitări. Poate colegii nu știu că pe uh, marile aeroporturi există și un animal lounge unde Uh, animalele sunt consultate de către veterinari. Și mai există și uh, tot uh, felul de vietăți care au o speranță de viață foarte scurtă Um, și um, care de multe ori uh, așteaptă pe aeroporturi mult prea mult până ajung la universitățile care ar urma să efectueze studii științifice, deci animale care mor practic în aeroporturi. În al treilea rând, statul de drept. Eu mă aștept să analizăm și uh, situațiile în care uh, justiția din statele membre uh, solicită din partea Curții Europene o decizie prealabilă în legătură cu modul în care ar trebui să fie interpretată legislația europeană. În ce privește drepturile fundamentale, uh, Poate eh, puteți da astăzi doar un scurt răspuns. Eh, se modifică modul în care înțelegem noi Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, pentru că, de fapt, statele membre sunt obligate să respecte drepturile fundamentale. Dar o interpretare modernă spune că dacă statele membre creează o legislație națională și uh, prin baza legislației naționale uh, limitează anumite drepturi fundamentale, aceste uh, limitări nu trebuie până la urmă să îngrădească drepturile cetățenilor europeni. Deci în legiferarea pe plan național aceste limitări ale drepturilor nu trebuie să fie exagerate. Este o interpretare mai modernă, cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Eu conduc și un grup de lucru privind procedura și colegul Scholz și colegul Colbert fac parte din acest grup și Aici constatăm că există un număr foarte mare de întrebări din partea Parlamentului la adresa Comisiei, ceea ce creează bătăi de cap Comisiei. Noi uh, suntem dispuși să uh, recunoaștem că dacă este vorba doar de întrebări care uh, să folosească din punct de vedere statistic, atunci am putea să îndemnăm pe colegi să renunțe la aceste întrebări. Da, pe de altă parte, răspunsurile pe care le oferă Comisia ar uh, trebui să fie ceva mai pline de substanță. Pentru că eu în cariera mea parlamentară nu am pus multe întrebări, dar multe din răspunsuri mi s-au uh, părut de-a dreptul la limita obrăzniciei din partea Comisiei. Deci, ă, eu cred că nu trebuie să ne mai mulțumim cu asemenea răspunsuri care sunt lipsite de sens. Ar trebui să îmbunătățim standardele. Mulțumesc foarte mult. Am văzut că doamna Breso și-a dat jos căștile în timp ce vorbea. Asta mi-amintește de un eveniment de la München, când Henry Kissinger vorbea și avea căștile pe urechi și la un moment dat s-a oprit și le-a scos și a spus Mă ascultam pe mine în germană. După care a adăugat uh, în, uh, într-o germană profundă. Uh, but, um... Let Aș dori acum să vă răspund la întrebări. Am încercat să nu folosesc căștile, dar dacă începeți să vorbiți în poloneză, o să le folosesc. On, on the European uh, Citizens uh, Initiative. Um... Referitor la inițiativa europeană pentru cetățeni, vreau să subliniez că, după părerea mea, această inițiativă poate deveni un instrument foarte important pentru dialogul politic cu societatea. Noi, Parlamentul European și Comisia, avem uh, o responsabilitate puternică pentru a nu fi prinși în uh, această bulă de la Bruxelles, care există. Pot să vă, pot să vă confirm acest lucru după numai trei luni. Și trebuie să stabilim conexiuni cât mai puternice cu cetățenii, iar această inițiativă pentru cetățeni poate fi un instrument util poate fi un instrument util în baza regulamentului actual, cred că ar trebui să facem o analiză temeinică. Totuși, uh, în momentul actual, Comisia are obligația legală să se asigure că această inițiativă, pentru că există, se încadrează în cadrul juridic actual, adică tratatul și regulamentele. Și, bineînțeles, Comisia va respecta tratatul și regulamentele. Dacă totuși uh, în baza acestor cerințe legale ajungem la concluzia că această inițiativă nu poate fi dusă mai departe, poate fi totuși considerată uh, Uh, ca un punct de pornire pentru a continua dialogul politic cu cei care s-au deranjat să semneze această inițiativă. Cred că poate fi utilă pentru că așa putem să atragem și alte persoane care doresc să reacționeze la această inițiativă. Spuneam și în timpul uh, audierii mele că această comisie va fi deschisă pentru a utiliza inițiativa europeană pentru cetățeni într-o manieră mai politică decât am făcut-o înainte. Dacă reacționăm la această inițiativă, iar reacția nu este cea la care se așteaptă oamenii, nu avem obligația să fim de acord cu ei, nu-i așa? Iar dacă reacția noastră este negativă, acesta poate fi totuși un punct de pornire pentru dialog. Problema cu dialogul politic este că nu trebuie să uh, fi de acord la finalul dialogului. Trebuie să fii de acord că dialogul a fost pertinent și că a respectat toate pozițiile exprimate în dialogul respectiv și uh, eu mă voi asigura că Comisia acționează în mod responsabil în, această, uh, în acest spirit atunci când va uh, aborda inițiativele cetățenilor. Uh, un, uh, unul dintre dumneavoastră spunea că poate că ar trebui să facem niște revizuiri și că va trebui să, să examinăm mai îndeaproape regulamentul pentru a vedea dacă putem să-i aducem niște modificări. Dar chiar dacă nu-l modificăm, tot putem să îmbunătățim dialogul politic uh, pe baza faptului că oamenii au făcut un efort să depună o petiție la instituțiile europene. Pentru că, oricum, orice alte căi de a stimula dialogul sunt binevenite. Cum să răspund la o întrebare ce este o lege bună? Cum poți să răspunzi la o astfel de întrebare? Cred că este o provocare pe care mi-ați lansat-o. Cred că o lege bună trebuie să fie sustenabilă. Nu vorbim doar despre sustenabilitate ecologică, socială sau economică. Trebuie să vorbim și despre o sustenabilitate legală sau juridică. Și cred că există motive să revizuim uh, corpul legislativ pe care îl avem, să vedem dacă este sustenabil. Dar uh, acum uh, revin la o problemă cu care ne confruntăm uh, toți noi cei implicați în politică. Politicienii se pricep să creeze legi noi, dar ne pricepem mai puțin la a ne uita la legile din trecut. Pentru că dacă vrem să fim credibili în Uniunea Europeană, trebuie să vedem dacă legile elaborate în trecut mai sunt încă sustenabile astăzi sau mâine. Deci un astfel de program de revizuire ar trebui să uh, ia în considerare și legislația veche și legislația nouă. Un alt răspuns la această întrebare uh, este să ne uităm la modul în care este creată legislația la nivel european. La comisie, înainte de a elabora un nou act normativ, facem un studiu de impact. Aceasta este responsabilitatea serviciilor comisiei. După acest studiu de impact, rezultatul este prezentat Consiliului pentru studiu de impact 40% uh, dintre studii sunt returnate la cei care le-au uh, redactat pentru că acel consiliu nu este mulțumit. Dar chiar și așa, uh, și dacă studiul este de calitate, trebuie să se ajungă la procesul legislativ. Poate că la început ai schițat un cal, dar la final te trezești cu o cămilă pentru că au avut loc negocieri în Parlament, în Consiliu, între statele membre și așa mai departe. Există o complexitate foarte mare pentru că avem foarte multe state membre și puncte de vedere politice diferite. Ideea este că uneori ne concentrăm pe, uh, prea mult pe ajungerea la un acord și uh, nu ne concentrăm foarte mult uh, pe punerea în aplicare a acelui acord la nivel, la nivel național. Deci calitatea este prejudiciată pentru că ne concentrăm mai mult pe ajungerea la un acord decât pe calitatea actului legislativ. Așadar, în viitor, va trebui să găsim modalități prin care cele trei instituții să participe la studiul de impact înainte ca acele acte legislative să fie puse în aplicare în statele membre. Cred că aceasta este cea mai bună modalitate pentru a ne asigura că legislația care este rezultatul legiferării colective este uh, ceea ce ne dorim atunci când ajunge în faza de implementare în statele membre. Un alt element uh, legat de o bună legiferare este că o lege bună nu se supune prea multor interpretări. Și de aici provine marea dificultate în Uniunea Europeană, pentru că suntem foarte diversi și din cauza acestei diversități încercăm ca uh, încercăm să recurgem prea ușor la o directivă la regulamente nu avem așa o marjă mare de interpretare, dar noi tindem să preferăm directivele, iar directivele trebuie transpuse în legislația națională. Iar dacă directiva nu este suficient de clară cu privire la modul de transpunere și la limitele transpunerii, există riscul uh, să existe gold plating în statele membre și S-a întâmplat uh, foarte des acest lucru în statele membre. Așadar, o lege bună este o lege care nu dă prea mult loc pentru gold plating. Putem să adoptăm și regulamente, dar cred că Uniunea este prea diversă uh, pentru a renunța la directive și pentru a adopta uh, numai regulamente. Uniunea este mult prea diversă și există diversitate chiar și în interiorul statelor membre nu toate statele membre sunt la fel de centralizate ca Luxemburg sau Olanda, dar tot trebuie să ținem cont de faptul că și statele membre au un anumit grad de diversitate la nivel intern. Deci nu cred că putem să adoptăm o singură soluție pentru această problemă. Însă trebuie să vă atrag atenția că trebuie să fim mai preciși pentru a împiedica acest gold plating la nivel uh, național și trebuie să adoptăm legi care nu lasă prea mult loc interpretărilor. Și ajung acum la ceea ce spunea doamna Breso. Cred că trebuie să clarificăm ce este proporționalitatea și ce este subsidiaritatea în termeni juridici. Eu provin din sistemul național și cunosc și știu mult prea bine că adesea ce este prezentat ca o verificare negativă a subsidiarității este un aviz negativ cu privire la conținutul unui act legislativ. That, um, Și cred că parlamentele naționale sunt perfect îndreptățite să aibă un aviz negativ cu privire la conținutul uh, unui act legislativ, dar trebuie să transmită acest lucru reprezentantului în Consiliu. Așadar, trebuie să vedem dacă există un temei juridic pentru ca Uniunea să acționeze. Aceasta este prima verificare, acesta este primul filtru și cred că pro- proporționalitatea face parte integrantă din acest demers. O altă întrebare este dacă uh, Uniunea Europeană folosește instrumente care sunt proporționale cu scopul pe care vrea să-l atingă. Și aici există diferențe între statele membre unele state sunt hipercentralizate, sunt state pe care le cunosc cel mai bine acolo. Este mai ușor uh, așa decât uh, în Germania sau în Spania. Și aici cred că proporționalitatea trebuie luată în serios. Dacă facem acest lucru corect și dacă există o mai bună comunicare între parlamentele naționale, dar și cu Parlamentul European, într-un uh, spirit pozitiv, Cred că aceasta poate contribui la o mai bună legiferare. Dar să nu fim naivi, pentru că trebuie să fim conștienți că ceea ce este prezentat adesea ca o verificare de subsidiaritate uh, Uh, este de fapt uh, o poziție a unui uh, Parlament Național cu privire la conținutul actului legislativ. Dar atunci trebuie să adresați această îngrijorare celor care sunt responsabili din Consiliu. Nu puteți pur și simplu să spuneți Comisia nu are temeiul juridic pentru a face această propunere, dacă credeți că proporționalitatea nu este respectată sau verificată. ideea unei legi electorale comune. Cred că este un subiect prea dificil. Cred că ar fi foarte greu să avem o singură lege electorală, având în vedere practicile electorale diferite din statele membre. Sigur că are logică ceea ce spuneți dumneavoastră, dar la nivel politic nu cred că uh, o astfel de inițiativă are sorți de izbândă și nu știu dacă am, ar trebui să facem o astfel de propunere. Domnul Corbett spunea că nu s-a adoptat o rezoluție cu privire la programul de lucru al Comisiei. E adevărat. Putem să adoptăm uh, o poziție politică uh, Uh, comisia se poate bucura că nimeni nu se opune uh, programului propus, dar eu aș fi preferat să am totuși uh, niște orientări din partea Parlamentului European. Așa, astfel, majoritatea Parlamentului European ne-ar fi dat niște îndrumări. Nu le-am primit, e păcat din punctul de vedere al relațiilor interinstituționale, dar nu sunt sigur că Comisia are obligația de a, a compara toate rezoluțiile pentru a găsi elementele comune. Dacă așa stau lucrurile, aș sugera să faceți dumneavoastră asta, să veniți cu o rezoluție care să întrunească majoritatea și pe care Comisia să-și o însușească. Dar nu puteți să ne cereți nouă să ne apucăm acum să facem uh, copy-paste uh, și să um, scoatem noi uh, la capăt toate elementele. Putem să lucrăm cu acele amendamente. Nu este o problemă. Vorbeați de amendamentele aprobate. N-am înțeles eu prea bine. Ce este Europa? Hm, cât timp mai am la dispoziție? The young people, Mrs. Bresso referred to... Doamna Bresso se referea la tineri. De fapt, este aceeași întrebare ca cea adresată de domnul Messerschmidt și domnul Wieland, și o să încerc să răspund la toate la un loc. După părerea mea, Europa este un loc în care nu au loc discuții legate de cine își are locul pe acest continent sau nu. Europa uh, nu este o exprimare a evreilor din Regatul Unit sau a altora din Franța care consideră că nu au loc pe acest continent. Putem vorbi despre o mai bună reglementare, despre instituții structurate și așa mai departe, dar uh, după cel de-al doilea război mondial, una dintre comunitățile care întotdeauna a avut un loc uh, pe continentul nostru, acum consideră că nu mai are, nu mai aparține acestui continent și asta este o problemă. Europa este un loc în care ne organizăm uh, în baza statului de drept cu tratate semnate și ratificate de statele membre care ne împiedică să revenim la greșelile pe care le-am făcut în trecut. Aceasta este esența Europei. Dacă vă uitați la piața comună, la euro, la tot ceea ce am realizat în ultimii uh, 60 de ani de integrare europeană, ei bine, am făcut asta pentru a crea un spațiu în care statul de drept dictează uh, faptul că oamenii sunt liberi, nu pot fi persecutați, se bucură de libertate de exprimare și libertate de religie. Deci toți cei de pe acest continent își găsesc locul în societate. Asta înseamnă Europa. Dacă îmi spuneți, uh, dacă mă veți întreba ce înseamnă asta pentru statele membre. Ei bine, tratatul de la Lisabona este clar în acest sens. Dacă așa, dacă modul în care Europa nu este construită nu vă este pe plac, aveți libertatea de a părăsi această construcție europeană. Dar eu cred cu tărie, și nu este punctul meu de vedere, ci al Comisiei și al președintelui Comisiei, este că dacă există îngrijorări legate de modul de structurare și funcționare a Europei astăzi, atunci uh, uh, vă provoc să îmi spuneți că sunteți mulțumit. Nu-mi imaginez că există o, uh, o persoană în această sală care să-mi spună că uh, totul merge bine. Evident că există probleme care trebuie rezolvate și uh, vă stau bucuros la dispoziție pentru a face propuneri de soluționare. Dacă mă uit la uh, spectrul larg de uh, opinii uh, diferite din Parlamentul European, uh, Asta este foarte bine pentru că ne arată cât de variate sunt opiniile cetățenilor. Bineînțeles că a, uh, Comisia Europeană uh, nu se va baza numai pe acest uh, integraționism, însă consideră că această cooperare și integrare bazate pe tratate au meritele lor și asigură pacea pe continent o pace uh, foarte lungă, cea mai lungă din istoria acestui continent. Cineva în Regatul uh, Unit, cred că prim, premierul, uh, spunea că dacă Regatul Unit ar ieși din Europa, ar dormi liniștit. Eu cred că totuși ar fi o tragedie dacă Regatul Unit ar ieși din Uniunea Europeană. Sigur, este o decizie suverană a Regatului Unit, și a oamenilor de acolo. Dar cred cu tărie că, că bunul simț ne dictează și ne spune că poziția Regatului Unit într-o piață comună cu 500 de milioane de oameni va fi mai puternică decât într-o piață cu 60 de milioane de oameni. Dar nu este, nu este decizia mea, este decizia lor. Cred că noi, în comisie, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că Regatul Unit se simte confortabil în, Uni- în Uniunea Europeană. Și și sunt uh, convins că și președintele Juncker îmi împărtășește punctul de vedere. Este, de fapt, poziția Comisiei. Nu am auzit ce a spus la Paris, dar uh, să vă spun uh, cu cuvintele mele cum văd eu lucrurile. La urma urmei, întotdeauna există limite uh, în ceea ce privește spațiul de manevră pentru a integra doleanțele unora și altora. Uniunea Europeană nu își poate schimba natura cooperării. Dacă vrem să eliminăm această cooperare bazată pe tratate, în care toată lumea acceptă supremația a, uh, tratatului, inclusiv statele membre cele mai puternice, bineînțeles că Uniunea Europeană nu poate accepta să renunțăm la această supremație a tratatelor. Și cred că în aceste limite, putem avea o conversație matură legată de structurarea Uniunii Europene în viitor. Cred cu tărie că această respectare a drepturilor fundamentale și abordarea bazată pe statul de drept care ne-au servit atât de bine în ultimii 60 de ani, ne vor servi la fel de bine și în următorii 60 de ani, evident ținând cont de provocările globale cu care ne vom confrunta. Sigur că dacă vreți o mai bună reglementare, trebuie să ne uităm și o, la o mai bună implementare. Și cred că Comisia trebuie să se asigure că statele membre chiar pun în aplicare legislația conform intenției legislației și dacă statele membre nu fac asta, Comisia va lansa proceduri de infringement. și vom face asta indiferent de mărimea statului membru. Dacă domnul Viland consideră totuși că ar trebui să luăm mai mult Germania în vizor, uh, sigur, sunt dispus să vedem dacă nu cumva am fost prea indulgenți cu Germania. Dacă crede că am fost prea indulgenți, atunci ne mai uităm o dată. Well, he, Mr. Wieland, you were not there, Mr. Leinen, at the time. Domnul Leiner, n-ați fost acolo, dar domnul Wieland uh, se îngrijora că Comisia este mai dură cu statele membre mai mici uh, decât cu cele mai mari. Și în răspunsul meu îi spunea uh, că îi spuneam că dacă am fost prea indulgenți cu Germania, mai analizăm o dată situația, dar nu cred că este deloc așa și cred că Comisia este justă în abordarea sa. N-am avut însă niciodată plângeri în acest sens prin care să se spună că nu ar fi fost echitabilă Comisia. Uniunea Europeană a făcut o greșeală cu privire la pactul de creștere și stabilitate când am fost la început foarte dur cu Portugalia. La scurt timp după aceea am acceptat ca Germania și Franța să nu primească același tratament dur. Da, asta este o greșeală cu mari implicații pentru pactul de creștere și stabilitate și o greșeală pe care nu vom mai repeta. Regulile se aplică tuturor mari și mici. Să vedem ce am mai notat aici ca întrebări. Drepturile fundamentale și poziția instanței, curții. Carta, în ceea ce mă privește, nu are impact doar asupra Uniunii și asupra instituțiilor sau statelor membre, Carta a fost ratificată de toate statele membre, prin urmare are impact și asupra poziției statelor membre, dacă nu mă înșel. Sigur că Convenția Europeană privind drepturile omului are, pe ansamblu, cam același domeniu de aplicare ca și Carta. Și acum că am menționat Convenția Europeană, vreau să vă spun că studiem uh, îndeaproape hotărârea curții de la Luxemburg și comisia vă da un răspuns de îndată ce terminăm analiza documentului. Însă, și spun asta nu doar pentru că se regăsește în tratat, ci și pentru că face parte din programul politic al Comisiei. Uh, suntem în continuare angajați uh, față de aderarea la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Doamnă președintă, cred că am acoperit tot. Da, dragi colegi, mai sunt 8 colegi care doresc să intervină. Dacă aveți fiecare un minut, atunci avem timp și pentru răspuns. Dacă nu, nu o să avem timp pentru răspuns. De aceea vă rog un minut pe persoană. Domnul Viazdowsk, pentru început. Pan komisarz powiedział, że parlamenty narodowe nadużywają. Domnule comisar, ați spus că parlamentele naționale abuzează de principiul subsidiarității, îl folosesc abuziv. Eu am impresia că Comisia Europeană este cea care folosește abuziv acest principiu, justificând un act juridic cu o abordare foarte generală față de principiul subsidiarității. Dar am o altă întrebare. Am vrut să vă întreb cu privire la abordarea dumneavoastră față de practici uh, referitoare la piața liberă. Pentru guvernul german, în ceea ce privește companiile străine de transport, au spus că vor aplica salariul minim german, lucru care contravine, cred, liberei circulații a serviciilor. Cum evoluați aceste practici? Yeah. Domnul Leiner. Domnule vicepreședinte, dragă Franz Timmermans, pentru noi sunteți reprezentantul Comisiei în multe domenii, nu doar o mai bună legiferare, ci și valorile europene, statul de drept, evoluțiile viitoare ale Uniunii Europene. Întrebarea dacă în această perioadă legislativă vom primi o declarație publică în legătură cu valorile europene mă preocupă pentru că există și un uh, scepticism uh, față de uh, ideea europeană. Am avut-o pe doamna Wallström, pe Vivian Reding, care a organizat cu noi asemenea uh, întâlniri publice. Există o asemenea intenție. În ce privește mai bună legiferare, de uh, mulți ani o legislație pe plan național înseamnă politică uh, de marcă, în timp ce o legiferare pe plan comunitar înseamnă un plus de birocrație. Știu că și președintele Curții uh, Federale de acasă uh, se plânge despre uh, neclaritățile care există în legislația europeană. În ce privește parlamentele naționale, regret că ă, acest cartonaș galben ă, obligă parlamentele naționale ă, să adopte o poziție de defensivă. Ar trebui, de fapt, să lăsăm și să vorbească, să aibă o agendă pozitivă cu cetățeanul. Uh, Maite Ruiz. No, you don't want. Okay, great. Bun. Domnul George Catrugalos. Thank you, Mr. Chair. And, uh, Commissioner, I have heard that I Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, apreciez prezența dumneavoastră aici și angajamentul față de un dialog sincer. Am întrebări foarte sincere, însă mm, și știu că îmi veți răspunde la fel. După cum știți, uh, noi avem în curând alegerile în Grecia și foarte probabil noul guvern uh, va avea un mandat diferit față de cel uh, din momentul de față, va fi structurat în jurul altor idei. Uh, prin urmare, întrebarea mea este, Comisia este dispusă să se implice într-un dialog cu caracteristicile pe care le-am menționat dacă noul guvern dorește să renegocieze Însă punctele de negociere rămân în cadrul legislației europene primare și secundare? Fiindcă, într-o discuție cu comisarii, am auzit spunându-se că pacta sunt servanta și că solidaritatea depinde de a respecta ceea ce s-a convenit deja. Și aș vrea să-mi spuneți Uh, dacă acest lucru este adevărat, ce rost are mai, să mai alege și să votezi și ce rost are democrația dacă un popor suveran nu poate să-și schimbe soarta. Nu mă refer la elementele constitutive ale Uniunii Europene, ci ale elementele care lor țin de politica economică. Și dacă sunteți dispuși să negociați, lăsați negocierea unei structuri informale cum este Troica sau sunteți dispuși ca negocierile să fie desfășurate de instituțiile europene consfințite. Paolo Rancic acum. Uh, very shortly, because my... Foarte scurt, pentru că întrebarea mea deja și-a primit răspunsul, are legătură cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și aderarea la aceasta și hotărârea curții. Eu vreau doar să spun că sunt foarte încântat să văd că Comisia este hotărâtă să implementeze toate dispozițiile tratatului și că promovează um, continuarea aceasta procesului de aderare. E o veste bună. A, eu atât am avut de spus. Mulțumesc, domnul Castaldo. Thank you, Mulțumesc, Doamnă președintă, bună seara, domnule prim vicepreședinte, vă mulțumesc, o să vorbesc în italiană, fiindcă știu că iubiți și limba mea și orașul din care vin și avem și aceeași echipă de fotbal pe care o iubim. Bun, sigur că cel puțin într-un sens o să găsim un punct comun. Întrebarea mea este una foarte concretă și are legătură cu relațiile interinstituționale. De fapt, nu e mai o întrebare, ci mai degrabă aș vrea să vă cer să vă luați un angajament, și anume o prezență mai amplă și o participare a tuturor grupurilor politice la uh, structurile europene. Un exemplu concret pe care îl cunosc uh, ca membru al Comisiei AFET. În Comisia AFET uh, avem și Comitetul Special, care este un pic uh, echivalentul al COPASIR în Parlamentul Italian adică un organism care este un garant al accesului la informații sensibile. Și cu câteva luni în urmă am fost șocat să văd că are cinci membri și am, uh, trei dintre aceștia sunt din PPE și doi din partea socialiștilor și democraților pe baza sistemului DONT. Și există un membru supleant, postul s-a disputat între ECR și ALDE și ECR a reușit să câștige postul respectiv de la ALDE. Da, încă patru grupuri nu sunt reprezentate aici în această structură. Grupuri totuși relevante, alți, Vers, GUE, FTD și apoi și neafiliații. După părerea mea, ar trebui să încercăm în toate aceste situații să avem un număr mai mare de membri care să reflecte totuși uh, rezultatul votului democratic al cetățenilor pentru a avea cu adevărat pluralism. Dacă nu, se creează două categorii de mm, parlamentari, cei de serie A și cei de serie B și nu cred să ne dorim așa ceva. Sper că putem avea un dialog, un schimb fructuos de opinii cu dumneavoastră în comisia noastră pentru a găsi soluții alternative cu care să fim toți de acord. Eh, Andrei Plenković. Andrei Plenković. Thank you very much. Mulțumesc, Danuta. Domnule vicepreședinte, trei observații. Mă bucur că domnul Stoiber este consilier special și aștept uh, cu nerăbdare continuarea muncii sare pe o mai bună reglementare. În ceea ce privește experții independenți care trebuie să verifice impactul legislației, vreau să mă refer la asta, în al doilea rând am avut un exercițiu foarte interesant de traducere a chiului. Țările care uh, doresc să renegocieze 35 de capitole de achi, dar când au vrut să traduc au avut 20 de capitole, lucru care a dat naștere la confuzie în țara mea și am um, tradus 10 de mii de pagini de legislație învechită. Poate că e un lucru pe care să-l avem în vedere, pentru că Uh, legislația n-a fost actualizată după marea extindere. Un semnal pentru viitor care cred că ar și duce la economii în țările în procesul de aderare. Și un al treilea punct, în ultimii ani am avut uh, diferite încercări diplomatice Uh, Regatul Unii, Danemarca, care au încercat să um, ocolească, să evite oarecum legislația europeană și să o folosească doar când le convine. Ce părere aveți? Mulțumesc, domnul Pedro Pereira. Acum, în loc să pun o întrebare, m-am gândit să-l rog pe domnul Timmermans să repete modul în care a fost uh, abordată Portugalia în comparație cu Germania, fiindcă ați vorbit despre acest lucru, dar nu o să fac. O să vorbesc despre STS, unul dintre mm, subiectele dificile uh, și accesul la acorduri de liber schimb. Din comunicarea Comisiei, după consultările publice, știm că vor mai exista discuții pentru îmbunătățirea Uh, acestui document. Încă nu s-a luat nicio hotărâre în ceea ce privește includerea în acordul cu Statele Unite. Îmbunătățirile respective au legătură cu dreptul la reglementare, cu funcționarea tribunalelor de arbitraj, cu relația dintre ASTS și căile um, interne, căile naționale de atac. Comisia deja s-a pronunțat în acest sens, a spus deja în acest sens, a spus că se va asigura că jurisdicțiile instanțelor în statele membre nu vor fi limitate de uh, regimul speciale pentru soluționarea disputelor între investitori și state. Mecanismul acesta de arbitraj nu va limita competențele judiciare naționale și mi-ar plăcea să înțeleg exact ce înseamnă asta, pentru că de regulă uh, procedura aceasta de arbitraj este o alternativă la soluționarea în instanță. Credeți că asta înseamnă că nu va mai fi o alternativă? Credeți că va trebui să includem o, un mecanism de revizuire judiciară a hotărârilor luate de tribunalele respective de arbitraj de fiecare dată? Cum credeți că putem avea ASTS și totuși să evităm limitarea competențelor jurisdicționale naționale? Mi-ar plăcea să înțeleg un pic. Mulțumesc. Charles Gorens. Charles Gorens. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte concretă. Vă amintiți hotărârea luată de Consiliul European cu câteva luni în urmă de a numi pe domnul Stilianides coordonator al Uniunii Europene pentru Ebola. Această hotărâre Poate că răspunde bunului simț, dar modul în care a fost comunicată e problematic. Consiliul European spune un comisar va avea misiunea de a coordona. Și eu cred că tratatul are o, prezintă o bază suficient de solidă pentru ca Comisia să ia această hotărâre fără ca Consiliul European să intervină în propria sa organizare internă. Eu personal cred că această hotărâre ar fi putut luată de Comisie. Singura circunstanță atenuantă pe care o putem invoca pentru Comisie este că a existat un vid, adică a fost confirmată de Parlament, dar nu era deja mm, instaurat oficial. Sunteți de acord cu această evaluare referitoare la decizia aceasta? Cred că asta e tot, așa că îi dăm cuvântul domnului comisar. I think there was a, a question. Mulțumesc. A fost o întrebare în legătură cu taxa de drum în Germania. Știți că există multe state care au introdus asemenea taxe de drum. Totul este să nu existe o discriminare vis-a-vis -vis de cetățenii europeni, pentru că uh, dacă introduci o taxă de drum în Germania pe care nu trebuie să o plătească și cetățenii din Germania, ă, ajungi într-o situație conflictuală cu legislația europeană. Deci, dacă te deplasezi spre Franța și trebuie să plătești o taxă de drum, acolo toată lumea trebuie să plătească taxa de autostradă și francezii și străinii. Deci nu există o problemă de discriminare. Totul este, până la urmă, să clarificăm uh, cui se aplică taxa de drum. În ce privește salariul minim, nu există niciun fel de problemă, uh, nicio situație conflictuală cu legislația europeană să se introducă un salariu minim. Iar Germania nu este cu siguranță singurul stat care recurge la această soluție pe plan social. și cred că uh, aceste lucruri uh, merită să fie analizate, dar dacă răspunsul este clar, problema s-a rezolvat într-un fel sau altul. Responsabilitatea pentru dezbaterile publice, da, este o chestiune pe care trebuie să o luăm foarte în serios. Este limpede că atitudinea pe care o întâlnim câteodată în cercurile europene Um, de uh, un fel de uh, poziție mai degrabă de defensivă, uh, ca și când ai spune facem atâtea lucruri bune pentru cetățeni, oare ei nu sunt recunoscători pentru asta? Nu este poate cea mai fericită. Cred că trebuie să ne angajăm într-un dialog politic deschis, ceea ce ar fi benefic pentru construcția europeană. Și în cariera mea de profesor universitar am întâlnit europeni din toatele, toate statele europene, tineri care au studiat în alt stat european. Și uh, i-am explicat că acest lucru nu este o întâmplare, că pot beneficia de această situație. Când eu eram tânăr, această posibilitate nu exista. Deci, câteodată, beneficiile, beneficiile Europei și beneficiile integrării europene au devenit o uh, obișnuință și uh, avem tendința să uităm că, de fapt, este rezultatul unor eforturi uh, și că tot oamenii uh, sunt cei care pot să distrugă până la urmă acest continent unit. Și când vorbesc cu, colegii, cu copiii mei, am impresia că uh, ei cred că totul este cioplit în piatră și că uh, lucrurile nu se mai pot schimba. Eu uh, uh, vreau să uh, merg cu copiii mei uh, în uh, primăvară să vizităm uh, țările baltice, uh, unde, în calitate de tânăr diplomat, am văzut cum KGB-ul punea sub urmărire cetățenii. Deci, acum putem călători liber și copiii trebuie să se bucure de această șansă și Trebuie să le povestesc și despre experiența mea de acum 25 de ani, pentru că doar 25 de ani au trecut de atunci. Sunt chestiuni fundamentale. Dacă ne gândim la oamenii uh, care au protestat uh, pe uh, Maidan în Kiev, uh, fluturând uh, drapelul european, ei uh, au făcut-o uh, pentru că acest rapel european reprezintă valori uh, pe care și le doresc și pentru viața lor cotidiană. Noi uh, considerăm că aceste lucruri sunt de la sine înțelese, dar ele nu sunt de la sine înțelese. Părinții și strămoșii noștri au luptat pentru a le obține și toți trebuie să fie parte a acestei dezbateri. Dacă credem în aceste valori, înseamnă că noi credem în aceleași soluții instituționale eh, pentru gara, a garanta aceste realizări. Și eh, cu siguranță și Comisia dorește să vi se alăture în dorința aceasta de a purta acest dialog. În ce privește mai buna legiferare Ne dorim o reglementare care să servească interesele publicului larg european. Vă voi da un exemplu concret. Cu 5-6 ani în urmă, majoritatea celor din IMM-uri considerau că Europa este benefică pentru ei, că îi ajută. Acum trebuie să vă spun că oamenii din IMM-uri mai degrabă cred că Europa le creează poveri birocratice. Deci eu mi-aș dori ca înainte de expirarea mandatului meu, eh, IMM-urile din Europa să poată să spună că eh, birocrația a fost redusă, că simt din nou că au mai multă libertate de mișcare și de acțiune. Deci noi eh, putem face acest lucru într-o manieră durabilă care să creeze un mediu mai propice pentru afacerile întreprinderilor mici și mijlocii. Cred de asemenea că trebuie să avem o agendă pozitivă pentru parlamentele naționale, dar să nu uh, călcăm în uh, capcana uh, de a ajunge la inițiative care nu ne vor fi de folos. De, trebuie să angajăm împreună cu ei într-o agendă pozitivă să nu creeze până la urmă automatisme în ce privește inițiativele, pentru că asta duce până la urmă la o violare a tratatelor. Dacă vrem să facem acest lucru, va trebui să schimbăm tratatele. Trebuie să găsim căi politice pentru a atrage parlamentele naționale în colaborare și care să nu necesite modificări ale tratatelor. Alegerile din Grecia. Eu am fost ales de șase ori membru al unui parlament național. Mi-aș dori ca cineva de la Bruxelles să spună ceva esențial în, cu câteva zile înainte de alegeri ca să pot să uh, folosesc acel anunț. Pentru că acum eu nu vreau să fac comentarii vis-a-vis -vis de uh, alegerile din Grecia. Sigur că pot să vă dau un răspuns din vârful uh, buzelor, dar știu că indiferent ce aș spune, ar putea să fie exploatat după aceea cu câteva zile înainte de alegeri. Dar reveniți la mine cu întrebarea aceasta la câteva zile după alegeri și sunt dispus să vă răspund. Componența comisiilor Asta uh, ține mai degrabă de responsabilitatea Parlamentului și nu a Comisiei. Comisia nu poate să decidă în legătură cu modul în care vă configurați dumneavoastră comisiile parlamentare. Dacă am înțeles greșit, vă rog să mă corectați. Intervenție fără microfon din sală. Yeah, yeah, uh, sir, I, I understand that. Da, înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar membrii Parlamentului European eh, din comisia respectivă eh, sunt acolo datorită unei decizii a Parlamentului. Dumneavoastră vă bazați pe metoda DONT, foarte frecvent folosită. Singurul sfat prietenesc pe care pot să vi-l dau nu este competența mea să o fac, dar în baza experienței pe care o am din Parlamentul din eh, țările de jos este că trebuie eventual să încercați să elaborați un sistem de distribuție care să fie cât mai echitabil. În legătură cu Domnul Castaldo. <laughs> Thank you. Uh, it was just to specify. Doream doar să precizez că nu mă așteptam ca la nivelul Comisiei să fie modificate regulile de funcționare ale Parlamentului și principiul DONT ci doar ca uh, numărul membrilor care fac parte din uh, aceste uh, echipe care lucrează în baza acordului interinstituțional să crească. Deci eu mi-aș dori să fie șapte și nu cinci. I don't want to... I, I... Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar nu cred că uh, ține de mine să operez o asemenea modificare. Deci dumneavoastră vă doriți mai multă birocrație, nu mă așteptam la asta. Da, poate că nu asta aveați în vedere. Oricum însă sunt uh, foarte atent la aceste aspecte. Am lucrat cu un spectru larg de reprezentanți ai partidelor politice și știu că cu cât un partid este mai mic, cu atât are uh, sentimentul mai puternic ca vocile tuturor să fie ascultate. Deci asta pot înțelege, dar nu pot să vă ofer eu o soluție pentru problema specifică pe care ați menționat-o. Doresc să mulțumesc domnului Plencovici pentru că uh, mi-a atras atenția asupra problemei uh, traducerilor. Uh, el știe că noi nu ne dorim o extindere în cadrul legislaturii acestei comisii. Deci, sigur că vom continua ceea ce a fost antamat până acum. Și mă întreabă dacă este o agendă a neerlandeză, britanică. Nu vreau să mă refer la declarațiile făcute de Juncker, Schulz, Verhofstadt și toți uh, liderii care au participat în campanie, <clears throat> spunând că Europa trebuie să se concentreze pe chestiunile importante uh, și să nu se mai, nu-și mai risipească eforturile în chestiunile minore. Deci, ă, toți au făcut asta. Dar ă, și cred că și președintele Juncker va încerca să respecte ă, aceste deziderate privind mai buna reglementare, și crearea unui acord interinstituțional pentru uh, mai bună reglementare a modului în care cele trei instituții funcționează. În ce privește relația dintre investitor și stat în uh, situațiile litigioase, ISDS-ul. Da, există uh, pe plan bilateral uh, zeci de acorduri în acest domeniu ISDS deci, uh, mulți interpretează asta ca pe un fel de instrument diavolesc care va pune capăt democrației din Europa, dar noi avem deja o experiență în acest domeniu, suntem însă departe de a avea un acord despre modul în care uh, și aceste aspecte ar trebui să fie incluse în TTIP. Exact. Pentru că eu cred că dacă uh, Ă, cetățenii europeni ar fi afectați, aș spune nu vis-a-vis -vis de ISDS, ci vă fac această promisiune, voi analiza lucrurile foarte serios, iar dacă îmi veți cere astăzi să precizez la ce mă refer când vom spune că nu vom limita accesul la justiție al cetățenilor europeni pe plan național, Vă voi spune abia după negocieri care sunt principiile pe care le-am susținut, dar uh, vă asigur că voi urmări aceste aspecte cu maximă atenție. Sigur că SUL poate deveni un instrument util în TTIP, dar dacă nu vom ajunge uh, cu partenerii noștri de peste ocean la o înțelegere conform principiilor noastre, mai bine vom renunța la ISDS în TTIP. Oricum, nu vreau să resping toate ideile legate de mecanismul de rezolvare a litigiilor. Pentru că uh, trebuie să existe și la îndemâna companiilor europene și cetățenilor europene asemenea mecanisme. În ce privește criza Ebola, au existat două opțiuni. Fie comisia să se ocupe de asta sau experți din afară. Aceasta era cel puțin poziția Consiliului European care să-și asume acest rol. Și s-a decis după aceea, conform unei propuneri a președintelui Comisiei, ca această chestiune să rămână în competența Comisiei și a comisarului Stiarides. Și el a făcut acest lucru, a desfășurat o activitate amplă. Sigur, comisia ar fi putut să decidă ca uh, Hristos să își asume această responsabilitate, dar înainte de a lua decizia trebuie să fie clarificate lucrurile între Comisie și Consiliul European dacă uh, Cineva din comisie sau din afara comisiei trebuie să-și asume acea responsabilitate. Deci acum știți uh, ce s-a decis. Doamnă președinte, dacă nu mă înșel, am uh, răspuns la toate întrebările. Ultima mea întrebare. Cum vă simțiți uh, după aceste două luni și jumătate în comisie? Sunteți bucuros? Da, doar două luni și jumătate au trecut? Uh, experiența mea este că purtând un dialog constant cu diversele părți uh, este o soluție bună pentru că putem să transmitem și Parlamentului uh, ideile care ne preocupă în comisie. Voi continua acest lucru. Realizez că nu este o sarcină ușoară. Dar ă, important este să reducem birocrația. Deci, sunt conștient de faptul că ă, va trebui să am în vedere acest obiectiv când voi face propunerile mele. Mulțumesc foarte mult, spune președinte, numele tuturor.